la acestei reuniuni. Miercuri, împreună cu Consiliul, Consiliului, voi uh, semna trei acte legislative. Titlurile acestor uh, acte legislative vor fi uh, publicate în procesul al acestei reuniuni. Comisia AFCO